vorba de o declarație a vicepreședintei înalt reprezentant al uh, Comisiei Europene. E vorba de aspectele principale și opțiunile fundamentale din domeniul politicii externe și de securitate. Bun venit, doamnă Mogherini. Aveți cuvântul. Por favor. Thank you, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte Aș începe prin a cita articolul 36, potrivit căruia înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și securitate comună va consulta întotdeauna Parlamentul European pentru aspectele principale și opțiune fundamentale din domeniul politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune, în funcție de evoluții. Se spune el în text, poate că nu e vorba de mine, însă el, ea, trebuie să țină seama de uh, avizul Parlamentului European. Vă reamintesc că anul trecut am reușit acest lucru împreună. Am avut consultări regulate, audieri, uh, actualizări în ce privește evoluțiile. Dialogul nostru a fost permanent, dar din motive de franchețe aș spune că pentru mine e greu de acceptat să avem cinci dezbateri una după alta în uh, hemiciclu. Avem o întârziere de 2,5 ore și asta înseamnă lipsă de respect față de munca dumneavoastră și a mea. Trebuie însă să vă spun că acest an a fost unul foarte solicitant pentru politica externă. Acordul cu Iran a deschis o nouă poartă în diplomația europeană, special în ce privește Siria. După cele petrecute la Paris, pentru prima dată în istorie am făcut recurs uh, la articolul 427 uh, ca răspuns la criza refugiaților. Am implementat o uh, seamă de noi instrumente, cum ar fi SOFIA, finanțarea către Africa, finanțarea în tabere de refugiați pentru îngrijiri de sănătate și pentru educație, în special în Iordania și Liban lunile care vin vor fi la fel de provocatoare. Politica de securitate comună de obicei urmărește anul electoral din Statele Unite ca un an de tranziție, însă nu este un an sabatic acesta, în special pentru Uniunea Europeană, ba din potrivă. În unele cazuri mm, s-ar putea să scăpăm o oportunitate importantă, iar inacțiunea poate aduce rezultate foarte greșite. Politica noastră externă are câteva priorități. Vom avea timp pentru alte conversații pentru termenul uh, lung și mijlociu ceva mai târziu în această noapte. Și nu văd niciun motiv pentru a avea două dezbateri una după alta pe teme atât de asemănătoare. Uh, V-aș solicita încă o dată să evităm repetițiile și să ne chipzuim timpul de lucru. Revenind la priorități stoparea războiului civil din Orientul Mijlociu și Nordul Africii e angajamentul nostru cel mai urgent. E un război care se poartă pe mai multe frontiere între Siria, Irak, Turcia până în Yemen și Libia. Fiecare din aceste fronturi își are propria istorie și proprii actori și poate propriile evoluții, dar nicăieri soluția unui conflict nu poate veni altfel decât prin conciliere națională. Al-Qaeda, Daesh și alte grupuri teroriste nu pot decât să meargă mână în mână cu aceste procese politice. Facem eforturi uriașe pentru acest lucru și uh, constatăm unele rezultate fragile, dar iată niște prime rezultate totuși trebuie să stopăm războiul, să încurajăm reconcilierea și să ne îndreptăm către uh, o pace posibilă. Cu câteva luni în urmă, în Siria acest lucru părea imposibil. Uh, încetarea focului era improbabilă, dar iată, chiar dacă e fragilă, am ajuns acolo. Chiar dacă lucrurile sunt departe de perfecțiune. Suntem în uh, contact permanent și am fost chiar la Geneva luna trecută cu reprezentanți Uh, ai Siriei din diverse partide și ne-am coordonat la nivel G7, chiar ei în Japonia. Avem nevoie de progres și foarte rapid. Pacea are mulți dușmani, iată de ce urgența trebuie să ne mobilizeze. În același timp, vom avea nevoie de aceeași răbdare care ne-a dus până aici. Negocierile nu vor fi ușoare, dar perseverența întotdeauna a adus beneficii. La fel se întâmplă și pentru Libia. Președinția Consiliului se află în sfârșit la Tripoli după luni și luni de zile pentru a obține un fragil consens, dar este doar un punct de plecare. Actorii locali trebuie să asigure un transfer de putere către uh, guvernul local conlucrăm cu președinția Consiliului și uh, Faraș pe această temă, pentru că vreau să fiu foarte limpede asupra acestui punct, așa cum am fost întotdeauna. Orice vom face, o vom face împreună cu libienii. Dacă ne vor cere sprijinul, îl vom oferi fie că e vorba de ajutor umanitar, formare a forțelor de securitate, eh, justiție sau administrarea frontierelor, dar viitorul țărilor e în mâinile cetățenilor. Stabilitatea Libiei, prosperitatea și învingerea Daesh depind în primul rând de unitatea națională. Soluția la conflictul din Libia poate să fie doar una politică și poate fi doar una libiană. Responsabilitatea noastră e de a îi susține în mod coerent. În al treilea rând, Yemen. Lunile care vin ne vom concentra pe Siria și Libia, dar nu ne putem permite să închidem ochii la alte crize, chiar dacă ele nu apar pe prima pagină. Conflictul din Yemen a cauzat o tragedie umanitară de scară masivă, cu 80% din populație care acum are nevoie de ajutor umanitar. Instabilitatea hrănește grupurile teroriste la intersecția între Orientul Mijlociu și Cornul Africii, Oceanul Indian și Mediterana. Am întâlnit cu trimisul special ONU săptămâna trecută și lucrăm împreună la un acord de încetare a focului care a demarat duminică. Oferim în plus susținere pentru pregătirea negocierilor și asta sperând la un nivel regional și permiteți-mi să încheie această uh, primă prioritate. În ciuda uh, presiunii media, nu putem uita conflictul dintre Israel și Palestina. Nu putem uh, progresa către pace. Um, nu putem amâna aceste lucruri. Împreună cu quartetul și partenerii noștri lucrăm la un raport cu recomandări substanțiale asupra felului în care putem depăși blocada uh, în ce privește cele două state. Eforturile noastre nu au încetat niciodată, uneori, neadevărat, uh, mai discret, dar fără să ne oprim. Dacă opinia publică nu le urmărește, asta nu înseamnă că noi ne stopăm eforturile. A pune capăt acestor conflicte, Siria, Libia, Yemen și Orientul Mijlociu, a obține parteneriate solide cu vecinii noștri, dar și cu alți actori cheie din Africa și Asia, va fi cea mai bună cale pentru a răspunde amenințării terorismului în regiune și în lume și în Uniunea Europeană. Putem umple uh, uh lacunele create de Daesh în guvernanță, putem uh, combate radicalizarea, respectând odată diversitatea, putem spori securitatea Europei, dar ameliorând și siguranța partenerilor noștri în Orientul Mijlociu, Sahel, Africa de Nord, Asia de Sud-Est, în Balcanii de Vest. Cea de-a doua temă largă pe care trebuie să o abordăm are de a face conflictele din Orientul Mijlociu. Refugiații, migrația nu se vor opri chiar și dacă vom obține pacea în Libia și în Siria. Uh, marile deplasări de uh, oameni e un lucru firesc Fluxurile nu vor putea fi oprite, situația nu va face decât să se înrăutățească, se vor deschide noi rute, se vor destabiliza mai multe țări, se vor crea stimulente pentru traficanții de ființe umane. Putem administra aceste lucruri doar împreună cu vecinii noștri și nu împotriva lor. Din aceste motive am fost în Liban și Iordania, în Africa chiar săptămâna trecută și uh, m-am întâlnit cu Uh, reprezentanții operațiunii Sofia, care cu unul dintre vasele noastre au salvat uh, zeci de vieți chiar în aceste zile. Trebuie să administrăm deopotrivă cele două priorități. Multilateralismul este formula privilegiată în politica noastră externă. Acest lucru nu pare urgent dacă nu ne gândim la înțelesul concret al diplomației multilaterale. COP21 uh, a fost obținut uh, în felul acesta. Diplomația multilaterală a permis relațiile și rezultatele noastre cu Iranul, soluțiile în care toate părțile câștigă. Toate acestea sunt calea europeană de politică externă și avem nevoie de mai mult din aceste anule care vin pentru că avem uh, nevoie de de non-proliferare. Am dat dovadă de unitate atunci când am uh, răspuns noilor teste efectuate în Corea de Nord și ce privește dezarmarea și uh, dezarmarea nucleară, la uh, Washington m-am exprimat în acest sens și de asemenea uh, în Japonia. Și împreună cu G7 am onorat memoria victimelor de la Hiroshima. Discuția a fost foarte importantă și este în interesul nostru comun să încercăm să avem o cooperare tot mai strânsă pe plan internațional pe tema securității nucleare și a dezarmării. La același titlu aș dori să includ cooperarea multilaterală uh, națională în ceea ce privește relația cu Rusia. În majoritatea dosarelor menționate până acum, Iran, Israel, Palestina, Libia și parțial Siria, liderii ruși și-au manifestat interesul de a coopera cu Europa și cu restul lumii. Și am decis, împreună cu Uniunea Europeană, Uh, cu miniștrii de externe din Uniunea Europeană să ne implicăm alături de Rusia în domeniile în care avem interese comune. Acum câteva zile s-a anunțat și s-a confirmat astăzi chiar și cu o dată o nouă reuniune a Consiliului NATO-Rusia de ani de zile de când a fost suspendat prima dată. Oare înseamnă acest lucru că relația cu Rusia poate reveni la normal? Cred că uh, domnul Tottenberg a spus foarte bine acest lucru, mai bine decât aș putea spune eu. Uh, și anume că nu ne vom putea întoarce la business as usual până când Rusia nu va respecta din nou uh, legislația internațională. Închei citatul. Poziția noastră a fost adoptată în unanimitate la Consiliul de Afaceri Externe acum o lună. Am semnat cu toții cinci principii privind uh, politica față de Rusia. Implementarea acordului de la Minsk este o condiție clară. Trebuie să ne consolidăm propria reziliență și să susținem societatea civilă din Rusia, așa cum am anunțat. Am condus acel Consiliu pentru afaceri externe acum o lună și pot să vă spun că toate statele membre sunt de acord în legătură cu Rusia și în legătură cu majoritatea celorlalte subiecte va fi nevoie de mai multă unitate pentru a putea ieși din această situație dificilă. Și toate elementele pe care le-am menționat în această seară avem aceleași interese, interesele europenilor. Uh, guvernele noastre încep să înțeleagă acest lucru, cetățenii o știu deja știu că sau vom avea o politică externă europeană comună sau nu vom avea niciun fel de adevărată politică externă, pentru că doar împreună avem instrumentele necesare și greutatea necesară în lumea de azi. Și acesta este cel mai bun răspuns la nevoile cetățenilor noastre și noștri. Contez pe sprijinul Parlamentului uh, pentru a influența această poli- com- politică comună externă și în anii următori. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Mogherini. Are cuvântul acum domnul Brock. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, înalt reprezentant, stimați colegi, mulțumesc pentru prezentare, ați abordat foarte multe puncte. Și după atentatele de la Bruxelles aș dori să subliniez că vorbim din ce în ce mai mult de o nouă definiție a politicii de securitate și este absolut necesar să fie așa. Securitatea nu mai e același mai aceeași. ISIS uh, a acaparat teritorii în Siria și Iran, desfășoară atacuri în uh, Africa de Nord pentru a uh, ataca turismul, pentru a uh, slăbi economia, tineri și poartă un război al terorii în Europa. Este un răspuns complet, un, um, um, este o chestiune complexă care necesită un răspuns complex. E nevoie de includerea politicii de externe cu o dimensiune de dezvoltare și de securitate și cred că provocările de astăzi trebuie să fie privite altfel decât cele de până acum. Sigur că aici intră și o consolidare a vecinătății noastre și cooperarea pentru pace. Pacea la care v-ați referit și dumneavoastră din Siria și din Irak, dar și pacea în Ucraina. Ceea ce înseamnă că trebuie ca în toate aceste cazuri să arătăm clar că noi suntem de partea acelora care vor să creeze pace și că trebuie să ne folosim influența pentru a face acest lucru și acest lucru are legătură și cu migrația și în anumite cazuri iarăși este greu, este foarte complexă problema pe plan securitar. Dragi colegi, dragi colegi, trebuie să remarc și că ne aflăm în uh, fața unei uh, chestiuni decisive. Încetarea focului în Siria, am văzut că aceasta a fost creată de ruși și de americani pentru prima dată. Mă întreb dacă acest soft power la care ne pricepem noi mai bine decât alții, pentru că 60% din uh, fondurile pentru ajutor umanitar din lume vin de la Uniunea Europeană, mă întreb deci dacă acest soft power este util, dacă are succes, pentru că se pare că soft power-ul nu face câte fac cei care acționează mai dur. Cred că trebuie să vedem uh, cum putem, ca în temeiul tratatului de la Lisabona, să ducem o politică mai solidă de uh, o politică externă și de securitate și de apărare mai solidă, în loc să uh, irosim bani. Și o ultimă observație, pentru că nu mai am timp. Doamna Mogherini, v-ați referit la chestiunea diplomației multilaterale. Aceasta mm, câștigă teren și cred că trebuie să discutăm cât se poate de serios despre rolul pe care îl joacă Europa într-o lume multipolară. Cred că avem propria noastră definiție și nu este suficientă deocamdată. Vă mulțumesc. Domnul Fleckenstein. Domnule președinte, doamnă vicepreședintă, Stimate domnule Broc, încă nu v-a uh, bătut ceasul, slavă Domnului, mai aveți mult timp la dispoziție, dar aș vrea și eu să continu ce spuneați dumneavoastră. Am văzut cu toții cum domeniul securității se schimbă. Conflictele regionale, conflictele din vecinătate ne uh, fac să ne confruntăm cu amenințări care nu mai pot fi limitate la regiuni geografice unitare. Uh, crește pericolul teror terorismului, crește infracționalitatea și toate acestea uh, sunt uh, foarte uh, dificil de uh, acoperit. Dacă ne gândim la um, o colaborare pentru înarmare între UE și statele membre, ar fi un mod de a reduce costurile. S-ar putea face mai multe pe planul apărării la nivel european decât se face pe plan național. O politică comună a apărării nu înseamnă neapărat mai multă înarmare, înseamnă o dotare mai inteligentă. Dacă Uniunea Europeană uh, dorește să acționeze pentru consolidarea păcii, pentru um, uh, reducerea conflictelor și dacă dorește să fie un partener global de încredere și un actor mai uh, uh credibil, trebuie să avem o politică de securitate și de apărare comună, pentru că securitatea, apărarea și diplomația merg mână în mână și e important să ne putem impune interesele pe această cale. Vă mulțumesc! Uh, Domnule președinte, mă voi limita la uh, politica comună și de securitate, externă și de securitate comună. Pot să spun că grupul ECR, uh, dai, pentru grupul ECR, relația transatlantică este foarte importantă, este un principiu călăuzitor, dar Uniunea Europeană pare să poarte problemele lumii pe umerii săi și minimizează rolul celorlalți în această lume multipolară, Uniunea Europeană nu are cerințe și capacități diferite de NATO. Nu e nevoie ca Uniunea Europeană să fie implicată la nivel militar și este greșit să ne închipuim că politica externă și de securitate comună va consolida NATO. Ar putea uh, să completeze NATO cu capacități civile. dar obiectivul de a crea uh, structuri militare autonome europene și structuri de decizie în care Statele Unite să nu fie implicate, să facă din Uniunea Europeană actor pe uh, scena, pe, actor în lume, această obsesie cu PESC este o distracție, uh, distrage atenția de la NATO când lumea se confruntă cu atât de multe uh, amenințări de ce doar patru țări europene cooperează cu Statele Unite și ceilalți aliați în lupta împotriva ISIS, când ISIS a arătat că este amenințarea cea mai, cea mai imediată la securitatea și bunăstarea noastră. Țările europene continentale investesc în uh, capacități militare um, uh, și pretind că Uniunea Europeană se implică în acțiuni militare și amăgesc Statele Unite um, că sunt adevărați aliați. Mulțumesc. Senor Radoș. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Radoș. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, stimată înaltă reprezentantă, în numele grupului ALDE aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare. Cred că lumea ar fi într-o situație și mai gravă decât este dacă nu am avea politica de securitate comună. Dar avem uh, două probleme. Politica noastră nu e suficientă. Avem uh, costuri de 191 de milioane de euro pentru, de miliarde de euro pentru această politică, doar 5 miliarde se folosesc pentru investiții comune, ceea ce înseamnă că 6,3% din costurile totale sunt ă, implementate în comun, ceea ce reprezintă o mare problemă pentru politica europeană de securitate comună. nu avem uh, suficiente capacități de reacție la criză. Nicio instituție nu ar accepta faptul că Uniunea Europeană să intervină în teren uh, oricând, dacă Uniunea Europeană nu-și ține promisiunile mai ales. Deci, stimată înaltă reprezentantă, noi sperăm ca războiul din Orientul Mijlociu și diferitele crize din Africa și din regiunea Sahel să fie soluționate până la urmă și să ne ajute să avem o politică de securitate sporită. Mulțumesc, doamna Lözin. Vă mulțumesc chestiunea um, echității apărării în societate și între regiunile lumii este foarte importantă atunci când vorbim despre pace și securitate. E valabil și pentru politica de vecinătate a Uniunii Europene. În 2004 vor, voiam să creăm un cerc de prieteni. Acum suntem înconjurați de un cerc de foc. Evaluările din dezbaterea de astăzi sunt deplasate când vedem că nu merge cu vecinii, ce facem? Aruncăm mai mulți bani pe înarmare, pe arme. Nici nu vorbim despre efectele uh, politicii uh, externe economice agresive ale Uniunii Europene. De exemplu, situația dezastroasă a bilanțului comercial din, a statelor din uh, vecinătatea UE. nicio mare întreprindere de armament nu este împiedicată să își desfășoare afacerile. Ar fi nevoie de o urmărire strategică mai bună și de o impunere mai uh, serioasă a intereselor noastre. Și iată că democrația are de suferit, iată rezultatul de la referendumul din țările de jos, iată că parlamentele naționale au tot mai puține prerogative. Iată că uh, armele au câștig de cauză în fața democrației și a drepturilor omului. Și la ce se ajunge? Se ajunge la lacune enorme de justiție și de echitate și de drepturile omului. Și această spirală a violenței continuă mai departe și mai departe. Și ce se întâmplă până la urmă? Se folosesc fonduri civile pentru scopuri militare, ceea ce este un abuz. Mulțumesc, doamna Valero. Mulțumesc, doamna Există o serie întreagă de domenii în care verzii eh, își găsesc prioritățile. Mă gândesc în special la aplanarea conflictelor pe termen lung și nu vorbesc doar de diplomație, ci și de reformă sectorului securității. Vreau să mai spun că trebuie să combatem consecințele schimbării climatice, sărăcia, condițiile comerciale inegale, toate acestea, uh, între toate acestea intervine și politica de dezvoltare. Pentru a obține o lume mai justă, o lume mai bună, trebuie să ne concentrăm și pe securitate, securitatea persoanelor, dar și o serie de alți parametri care să ne determine să încurajăm statele membre să participe mai mult la toate eforturile Națiunilor Unite de menținere a păcii. Uniunea Europeană trebuie să fie garantul respectării drepturilor internaționale, drepturilor omului și alte valori comune din această perspectivă. Nu cred că acordul cu Turcia este la înălțimea acestor valori, în special în ce privește intervenția militară Sofia. Doamna Comisară, a vorbit de dezarmare, e un lucru bun. Trebuie să putem garanta dezarmarea, însă trebuie să fim prudenți atunci când exportăm arme către state terțe. Trăim în condiții de securitate complet diferite la nivel mondial și uh, prietenii de azi pot fi dușmanii de mâine, trebuie să luptăm împotriva teroriștilor, dar nu să creăm mai mulți teroriști, eh, să nu stimulăm oamenii să se angajeze în noi conflicte, trebuie să evităm cu orice preț radicalizarea și să ne concentrăm pe o Europa cât mai puțin militarizată. Domnul Carver acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ne informați nu doar pe noi, ci și uh, pe uh, cetățenii noștri în legătură cu politica de securitate și politica uh, externă și securitate comună. Majoritatea cetățenilor nu știu cât de mult s-au extins prerogativele europene în acest domeniu de la Tratatul de la Lisabona. Nici nu se știe cât de mult, uh, cât de multe prerogative va mai avea pe viitor Uniunea Europeană în acest domeniu, fără consultarea cetățenilor avem în fața noastră un reprezentant care determină politica externă a Uniunii în interesele Uniunii Europene, nu pe baza celor 28 de state membre, ci în funcție de propria uh, politică sprijinită de Serviciul de Acțiune Externă și Agenția Europeană pentru Apărare, un fel de minister de apărare și Ministerul Afacerilor Externe. În altul reprezentant evaluează astăzi politica externă și de securitate a Uniunii. Consiliul pentru Afaceri Externe va avea loc nu înainte, ci după uh, referendumul din țara mea de la sfârșitul lui iunie. Domnule președinte, la ultimul referendum uh, olandezii au, au um, respins ambițiile europene în Ucraina și sper că britanicii vor face la fel, vor respinge acest proiect și astfel vor respinge o Uniune uh, care își acaparează din ce în ce mai multe uh, prerogative. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Borghețiu. Dipinge sempre un quadro Doamnă înalt reprezentant, ne prezentați un cadru idilic al situației, cu mult optimism, dar realitatea este că, de fapt, în domeniul securității și apărării uh, am, ne-am confruntat cu un eșec. Uh, ISIS uh, câștigă teren, uh, câștigă uh, fonduri, câștigă oameni. În aceste comunități creștinii sunt persecutați um, provocările erau consolidarea uh, regimurilor laice din statele din zorul Mediteranei, de a nu sprijini pe Assad. Toată lumea știe că Turcia a alimentat uh, cu arme nu doar uh, grupuri teroriste care luptă împotriva lui Assad. Noi dorim uh, securitate prin controlul milimetric al granițelor. Să, ne ocup, să se ocupe serios statele membre de controlul frontierelor. Uh, nu ne temem doar de terorismul manifest. Uh, și imamii din moschei fac propagandă teroristă. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul sau doamna Epidideios. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί Mulțumesc. De 15 ani discutăm în Uniunea Europeană de necesitatea de a avea o politică comună de securitate și apărare, dar, indiferent cât de multe ore discutăm despre acest subiect, nu, tot nu avem o politică comună externă reală. Cât timp Uniunea Europeană era doar o Uniune economică, se putea merge înainte, se reușea. Dar de când s-a decis ca Uniunea Europeană să devină și o Uniune politică, diferitele interese ale statelor membre au, între, au început să uh, se uh, uh, confrunte unele cu altele. Și e foarte riscant. Uh, în fața acestui tsunami de refugiați și de migranți ilegali, multe state membre și-au închis frontierele și au uh, suspendat tratatul Schengen, practic, care era în interesul lor, iar acum Regatul Unit amenință cu Brexitul, pentru că tot așa, pentru că e în interesul lor. Deci ce se întâmplă? Avem un stat membru după altul care reacționează și acționează în propriile interese. Gracias. Señor Preda. Domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte E trist să nu putem dezbate uh, acest punct cu raportul Calmiet, așa cum grupul nostru a propus. Din păcate nu am primit sprijinul și altor grupuri politice. Tema e foarte importantă, lucrul a fost pus deja, atentatele teroriste, inclusiv cele recete de la Bruxelles. Ne pun să ne întrebăm asupra eficacității alegerilor, deciziilor pe care le-am făcut în politica noastră externă și de securitate. Și cum Elmar a spus de asemenea, frontiera aceasta între amenințări interne și externe a devenit flu. De aceea trebuie acum să solicităm în același timp o soluție în Siria și Libia și, pe de altă parte, dorim consolidarea cooperării între Mm, forțele noastre polițienești, o centralizare a politicii de control la frontieră, de colectare și uh, schimb de date, pentru că politica noastră externă se leagă de dosarul central al terorismului. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Boștinaru. Thank you very much. Mulțumesc. Un înalt reprezentant. Acum când discutăm

pentru a desfășura două politici este să avem o percepție comună asupra provocărilor și amenințărilor. Percepția comună asupra amenințărilor a fost grav subminată în ceea ce privește Estul și Rusia. De asemenea, a fost subminată de rezultatul referendumului din Spania, și trebuie să spun, din păcate, că limba dumneavoastră, limbajul dumneavoastră, doamnă înalt reprezentant, atunci când descri, descrieți aceste fapte, s-a schimbat și el. Modul în care ne prezentați situația este acum foarte rusocentric și nu ați menționat nici măcar o dată Ucraina în acest context. Trebuie să revizuim uh, foarte serios uh, și să reexaminăm uh, provocările cu care ne confruntăm și motivele pentru care țările de jos și-au exprimat acest vot. Nu fi fost cumva vreo strategie rusă. Mulțumesc. Domnul Butikofer. Domnule președinte, doamnă Mogherini, stimați colegi, stimați colegi, Cetățenii așteaptă ca Uniunea Europeană să-și asume răspunderea politică. Cât timp nu face nimic sau nu face destul, ne, pier ne pierdem legitimitatea. Cu toate acestea, cred că trebuie să ne evaluăm realist rolul politic în acest domeniu și uh, să acționăm într-un cadru multilateral, să ne definim în acest mod. Și în mod surprinzător aici simpatizez cu unii care au uh, exprimat um, uh, observații critice, domnul Van Orden și alții din acest parlament care au vorbit. Cred că avem nevoie de o diplomație multilaterală și mai mult decât atât, cred că avem nevoie de instituții multilaterale consolidate, dacă nu vrem ca uh, baza internațională de uh, supremație a dreptului să fie subminată și fărâmițată, înlocuită de o altfel de supremație, de altfel de puteri. Foarte pe scurt aș dori să numesc trei aspecte uh, care mi se par deosebit de importante legate de această politică multilaterală. În primul rând, procesul de la Barcelona por, uh, pornea de la o politică uh, comună a Mării Mediterane. Între timp, considerăm că Marea Mediterană ne desparte de alții și ne protejează de alții. Cred că trebuie să ne reevaluăm poziția. Apoi, cred că avem nevoie de un parteneriat strategic, mai ales cu Africa subsahariană. Și, în al treilea rând, sunt de părere că avem nevoie de o cooperare cu ASEAN mult mai solidă și sper că va exista o luare de poziție foarte clară. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Mulțumesc, domnul Arnott. Uniunea Europeană își revizuiește politica externă și de apărare. S-ar putea să fie o surpriză pentru mulți din Marea Britanie că Uniunea Europeană ar avea o astfel de politică externă și de apărare. Uh, încerc să subliniez că nu există transparență în privința celor ce se discută aici. Bunoara, anul trecut, președintele Juncker a solicitat crearea unei armate europene. El spunea că va crea o armată europeană pentru a o folosi imediat. În septembrie, Angela Merkel i-a spus lui David Cameron că nu va căpăta nicio reformă uh, în ce privește relația UK cu UE dacă se opune creierea unei armate europene. David Cameron a cam tăcut pe acest subiect, nu așa? Poate că a cedat. Poate că a venit la Bruxelles să ne ofere trei lucruri pe care le aveam deja și altele pe care nu le doream. Uh, și, în schimb, a cedat acest punct de politică externă și apărare. Mă întreb câți britanici știu că există un plan de acțiune externă uh, și că va interveni în iunie curând după referendum. Pentru că dacă ar ști toate aceste lucruri, dacă ar ști că suntem amenințați cu crearea unei armate europene, cum credeți că ar accepta să rămână în UE? Cred că ar vota la referendum nu. Gracias. Señor Obermeier. Domnul Obermeier are cuvântul acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu articolul 24 și 21 din Tratatul UE, obiectivele unei politici comune de securitate sunt promovarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului. Așadar, cu mare vervă, Uniunea Europeană a încheiat un acord cu Turcia și cei care se dădeau apărătorii democrației și a drepturile omului, care ridicau cu degetul și făceau morală despre valorile europene, chiar aceia au fost bucuroși că acum altcineva trebuie să protejeze granițele Uniunii doar că le-au găsit, au, au luat uh, pe cel care nu trebuia. Uh, Erdogan este cel care calcă drepturile omului în picioare, care ignoră minoritățile, islamizează Turcia și care, de fapt, duce un război uh, civil împotriva propriei populații. Nu așa arată o politică credibilă și de aceea cetățenii nu mai suportă toate frazele acestea, retoricile înalte. Pentru a putea, cu adevărat, să mai avem credibilitate, ar trebui ca noi să protejăm acele granițe și să facem politică cu șira spinării și nu cu un, o listă de făcut de bifat. Mulțumesc, domnul Corvin Miche. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă refer la declarațiile cele mai recente. Imperiile obișnuite folosesc armatele. Noi nu avem armată, așa că folosim canetul de cecuri comparând sprijinul politicienilor, indiferent că e vorba de Polonia, Ucraina sau din altă parte. Această politică a ieșuat după cel mai recent referendum din țările de jos, dar acum vedem un alt fel de amenințare. Grupuri întregi de teroriști în întreaga lume intră în concurență încercând să o facă fiecare pe Federica Mogherini să izbucnească în lacrimi, bazându-se pe slăbiciunea pe care o arătăm. Iar dumneavoastră, doamna Mogherini, sunteți o amenințare la adresa Uniunii Europene, pentru că vă arătați slabă și că Uniunea Europeană trebuie să fie distrusă. Doamna Colmiet. Uh, Madam Vice President, domnule președinte salut uh, pașii făcuți pentru consolidarea cooperării între ue și nato precum și pentru cooperarea mai strânsă între agențiile uniunii europene. o mai strânsă cooperare cu NATO pentru a contracara uh, amenințările, așa cum uh, se prevede în noul cadru comun tocmai adoptat, ar trebui să uh, stimuleze rezistența Uniunii Europene. Aș dori să vă încurajez pe dumneavoastră, doamnă vicepreședinte, să lucrați la punerea în aplicare acestui document, atât în ceea ce privește strânsa cooperare cu NATO, cu NATO, cât și în ceea ce privește alte aspecte. Suntem gata să adoptăm legile necesare, precum și măsurile politice care se impun pentru o implementare fără probleme. Vă mulțumesc foarte mult! Bună seara, stimați colegi! Înainte să dau cuvântul domnului Howitt, doream doar să vă spun că avem o foarte mare întârziere, asta mi s-a semnalat. Prin urmare, voi uh, uh, accepta puține cartonașe uh, albastre și vom limita intervențiile la cash de aici. Deocamdată, domnul Howitt, pentru un minut și jumătate are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ultima dată când am discutat despre politica um, externă și securitate comună înainte de referendum, uh, Acum, uh, trebuie să spunem că Marea Britanie face Europa mai puternică și uh, misiunea antipiraterie pe, la Cornul Africii a fost controlată, de exemplu, de Marea Britanie. Marea Britanie a făcut parte din uh, echipa de negociere care a dus la acordul cu Iranul, acordul nuclear. De asemenea, și acordul cu Turcia a fost facilitat de Marea Britanie. Și totuși suntem cu toții de acord că avem din ce în ce mai multă influență, iar Marea Britanie, dacă ar rămâne în Uniunea Europeană, ar avea mai mult, un rol mai important uh, al, în Uniunea Europeană și în conformitate cu șeful Europolului, uh, țara mea ar fi mult mai bine uh, dacă ar rămâne în Europa ca să nu distrugă ordinea internațională premierul indian, uh, alianții uh, din, aliații din Commonwealth, Australia, toți spun că este mai bine ca, Uniunea, ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană, așa cum a spus-o și uh, Merkel, doamna cancelar. Numai Putin ar fi bucuros dacă ar ieși. Încă de la războaiele napoleoniene până la pactul de la sfârșitul lui, al primului război mondial, uh, și uh, trecând prin toți politicienii care au semnat, de exemplu, acordul la sfârșitul celui de-al doilea război mondial între Marea Britanie și, al, și alții, au spus cu toții că întotdeauna locul Marii Britanie este în Europa, iar Uniunea Europeană este cel mai mare um, succes al, de, ca proiect de pace din Europa. Eu voi lupta pentru ca să rămânem în Marea Britanie. Mulțumesc, domnule Howitt și vom încerca să respectăm și timpul de vorbire. Domnul Iurec, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Ok. O violat fi. Autoritățile din Uniunea Europeană consideră că mai ușor să atace statele membre ale Uniunii Europene decât să le apere în circunstanțe dificile. Și, într-adevăr, a fost mai ușor să atacați Ungaria decât să apărați dreptul Poloniei legat de procese corecte și o anchetă aprofundată după moartea președintelui polonez și nevoia de a culege probe legate de acea anchetă. În ultimii doi ani am colaborat cu dumneavoastră, doamna comisar, și în ciuda faptului că Parlamentul European <clears throat> și-a exprimat sprijinul față de Polonia în această privință, nu am avut informații concrete legate de nicio acțiune și nu primim astfel de semnale. Într-adevăr, mult mai ușor să vă duceți în întreaga lume să vedeți cum e situația din Yemen sau Libia, să încercați toate problemele de pe mond în loc să ajutați un stat membru din Uniunea Europeană. Doamna, doamna Morvai, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamna Mogherini, Aș vrea să vă rog să ne dați mai multe informații factuale. Care este, de fapt, situația juridică exactă, având în vedere că foarte mulți cetățeni europeni uh, sunt uh, foarte apropiați de statul islamic și după aceea revin în Europa. Câte persoane sunt deja cunoscute? E vorba de persoane care sunt inculpate, care uh, din cauza aceasta au cazier penal sau trebuie să așteptăm să omoare pe cineva și de-abia după aceea sunt trași la răspundere? Uh, Puteți să ne spuneți dacă este în momentul de față un fapt penal dacă te uh, aliezi cu statul islamic? Nu ar trebui, credeți, că dacă cineva arată simpatie față de o organizație teroristă să fie deja considerat ca fiind uh, inculpat de uh, fapte penale? N-ar trebui să fie trimis la închisoare? V-ați gândit la acest lucru? Sau aveți alte idei altfel decât acestea. Domnul Galer, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă Mogherini, vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru dialogul continuu de care ați dat dovadă cu Parlamentul European. Am văzut împreună că atunci când suntem uniți ca europeni putem să ajungem la un rezultat pozitiv. Vorbim aici, de exemplu, de Iran și de Rusia și problema Ucrainei, însă mi-aș dori mai mult angajament din partea Uniunii Europene în procesul de pace din Siria, pentru că dacă s-ar întâmpla uh, să nu se ajungă la pace, atunci noi suntem primii care suntem impactați din cauza fluxurilor migratorii și altor probleme. Dar pentru ca să avem succes, trebuie să avem hard și soft power în același timp. Dacă noi în, uh, am acționat numai militar în uh, cadrul NATO, atunci uh, am devenit dependenți de un veto din partea domnului Erdogan. Eu cred că în Libia ar trebui să ne lăsăm, de exemplu, toate opțiunile deschise de cooperare în regiune, dar și posibilitatea prin intermediul Sofia să participăm uh, la acțiuni de combatere ale călăuzelor și traficanților. Sper ca noua strategie pe care o să o prezentați în iunie să aducă și o nouă strategie de securitate europeană nouă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Pașcu are cuvântul acum un minut jumătate. With defense and security cu securitatea și apărarea în mâini naționale, um, clar că un instrument de gestionare uh, a crizei uh, uh, se impune. Apărarea comună în fața unei acțiuni externe a fost încredințată NATO, așa cum sunt tratatele, cu susține articolul 42.7 și articolul 222. Astăzi însă, dacă întrebăm cetățenii europeni, domnule Pașcu, întrerupe doamna președinte, încetiniți, vă rugăm. Dacă fac asta, atunci îmi veți spuneți că mi-am epuizat timpul, spune domnul Pașcu. Cetățenii se tem uh, pentru viețile lor uh, datorită uh, războiului de tip gherila dus de teroriști în Europa. Prin urmare, apărarea și securitatea comună capătă o conotație internă care acum depășește dimensiunea sa externă. Dacă noi am obține mai multe în ceea ce privește securitatea noastră generală, haideți să ne gândim puțin la câte agenții și strategii avem, cu siguranță mai puteam îmbunătăți lucrurile, mai ales în ceea ce privește cooperarea între autoritățile naționale și agenții agențiile europene și chiar între diversele ramuri ale autorităților naționale. Într-adevăr, dacă poliția, forțe speciale sau armata ar fi folosite simultan atât la Paris cât și la Bruxelles după atacuri, ei au, ar primi ordine din partea cartelelor lor generale diferite. Deci, dincolo de a, dincolo de a îmbunătăți uh, cooperarea între agenții, pentru a avea un răspuns mai eficient, trebuie să începem să integrăm uh, nivelul superior al instrumentelor noastre de securitate cu partea cea mai de jos a instrumentelor militare pentru a avea un răspuns integrat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, vă cerusem două, ați cerut două minute în loc de un minut și jumătate. Bun, domnul Milan Mon, atunci un minut, vă rog. Oui, voilà. Gracias, señora Mogherini, por su presentación. Da, mulțumesc, doamna Mogherini, pentru prezentare. În ce privește terorismul Daesh care destabilizează toată zona învecinată a Uniunii Europene, Libia, Sahel și alte țări. Amenințările de la frontiere ne arată că o politică externă comună nu mai e doar o opțiune, ci o necesitate. Împreună, Uniști suntem mai puternici și dacă politica externă dispune de instrumentele necesare, e nevoie și de voința politică a statelor membre. Țările învecinate trebuie să joace un rol primordial, dar și Uniunea Europeană trebuie să se proiecteze pe scena mondială, într-o lume interdependentă, suntem cu toții interconectați. În încheiere, doamna Mogherini, sper că documentul prezentat uh, în iunie în legătură cu politica externă și de securitate va fi la înălțimea circumstanțelor și că va conține un capitol legat necesitatea aprofundării securității și apărării. Mulțumim. Acum domnul Can, un minut. Mulțumesc, doamnă înalt reprezentant. Decizia Uniunii Europene de a ridica sancțiunile împotriva Myanmarului a fost uh, foarte corectă, însă din păcate de atunci uh, situația Rohingya și a creștinilor din uh, Myanmar nu s-a îmbunătățit, ci acum se vede că crimele împotriva Rohingya, comunității Rohingya sau pot fi echivalate cu un genocid. Neastră a spus că nu există de fapt o graniță între evenimente externe și interne și atunci probabil că nu trebuie să existe nici graniță între acțiunea externă și internă. Eram de acord cu dumneavoastră atunci și sunt de acord și acum. Persoanele care au comis atentatele oribile de la Bruxelles și de la Paris erau radicalizați pentru că au văzut lumea împărțită exact între ei și noi. Și trebuie de aceea să luptăm împotriva acestei ideologii care subminează valori. Și pentru a face aceasta trebuie să ne formulăm uh, acțiunile astfel încât să demonstreze valorile noastre. Și de aceea aș vrea să vă rog să puneți din nou situația din Myanmar pe agenda, pentru că dacă nu se face progres în următoarele săptămâni cu noul guvern, va trebui să fim pregătiți să introducem din nou o politică dură de sancțiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Donjon are cuvântul unui. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă înalt reprezentant, aveți uh, o slujbă imposibilă. Îmi pare rău însă să văd că Parlamentul nu vă ajută uh, cu această ședință interminabilă. Uh, câteva cuvinte acum pentru că un minut pentru a vorbi despre chestiuni atât de serioase este ridicol. Uh, este vorba despre strategia globală pe care o vom redacta. Este un exercițiu absolut in, indispensabil, însă sper să nu pierdeți din vedere o altă prioritate și anume punerea în aplicare a strategiei deja existente. Uniunea Europeană și serviciile dumneavoastră uh, sunt pline de strategii. Fiecare zonă geografică, fiecare tematică are deja o strategie, însă nu prea putem să le punem în aplicare. Un exemplu tragic, uh, Franța a pierdut din nou un soldat de 19 ani în Mali astăzi morți, alții sunt răniți uh, grav. Uh, avem o strategie pentru Sahel uh, deja de 5 ani, este o strategie inteligentă, însă suntem departe de a o fi pus în aplicare. Da, e nevoie de o strategie globală, însă e nevoie și de rezultate a punerii în aplicări flexibilității și transparenței. Mulțumesc. Domnul Asis. Mulțumesc, doamnă președinte doamna comisar Mogherini, Uniunea Europeană va putea să-și uh, refacă influența în lume dacă se manifestă ca putere să descurajeze și să apere. Uniunea Europeană trebuie să garanteze pacea și stabilitatea regională și globală, dar pentru asta trebuie să se angajeze pentru o politică de securitate, apărare și externe care se confruntă cu diverse provocări în uh, Libia, în Sahel, uh, probleme din Cornul Africii, toate acestea cer un european să își asume responsabilitățile, nu să se ferească și să lase la alți actori. Uniunea Europeană e în cea mai bună poziție să asigure că avem o bună politică externă și de apărare comună legată de ajutor umanitar, de dezvoltare. E nevoie de echilibru între acțiuni imediate și una de descurajare și prevenție în cooperare cu alte organizații internaționale și regionale, cum ar fi Liga Arabă și Uniunea Africană. Mulțumesc. Și dumneavoastră ați vorbit extrem de repede, spune președinte. Acum domnul Cuca în un minut. Thank you very much. Thanks to High Representative for her... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și doamnei înalt reprezentant pentru introducerea sa. Acum, mai mult ca niciodată, simțim uh, legătura dintre politica externă și uh, politica internă a Europei. Vedem acum că situația Europei este fragilă și trebuie să-i reasigurăm pe cetățeni că și politica comună și politica de apărare pot să funcționeze și dacă vrem să facem acest lucru trebuie să îmbunătățim colaborarea reciprocă în Uniune. Trebuie să ne îmbunătățim politicile acolo unde este mai important, în domeniile securității, în domeniile vecinătății, sudice, estice sau a partenerilor noștri strânși din Balcani. Din păcate, chiar aici vedem uh, din ce în ce mai multe crize, conflicte și amenințări de securitate care uh, sunt, uh, planează deasupra Europei. Trebuie să fim gata să facem față acestor provocări și să restabilim prioritățile. Politicile noastre externe trebuie să ajungă la un consens. De exemplu, dacă vrem să ne îmbunătățim securitatea energetică și să ajutăm partenerii estici, n-ar trebui să devenim mai dependenți de gazul din Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu-l văd pe domnul Lainen în sală. Și dăm cuvântul domnului McAllister. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit de la doamna înalt reprezentant că avem provocări foarte mari pentru Europa și mai mult ca niciodată se poate vedea că frontiera dintre securitatea internă și cea externă este foarte permeabilă în politica externă și de securitate este absolut necesar să se facă o schimbare, așa cum au spus-o și antevorbitorii mei. Vreau să subliniez că majoritatea cetățenilor sunt de partea noastră, pentru că foarte multe sondaje arată că oamenii din Europa vor mai multe lucruri în comun în politica externă și de securitate comună. Strategia noastră, care trebuie să fie înaintată până în iunie, ar trebui, după părerea mea, să stabilească care sunt amenințările cele mai importante, să stabilească care sunt prioritățile și să și clarifice instrumentele și prioritățile noastre și vă urez mult succes, doamna Mogherini, în aceste sarcini foarte grele. Mulțumesc. Acum trecem la faza de intervenții spontane. Are cuvântul în primul rând doamna Vircunen. Vă rog. Mulțumesc euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut entistä epävakaammaksi. Situația securității în Europa a devenit tot mai instabilă, securitatea internă și externă sunt legate, Uh, de asemenea sunt legate de fenomene precum radicalizarea, terorismul, infracțiunile cibernetice. Toate acestea înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să acționeze într-o manieră care să presupună mai multă cooperare pentru a asigura mai bună securitate și pentru uh, a avea fluxuri de date uh, mai line. Amenințările vechi oricum nu au dispărut, vedem ce se întâmplă cu acțiunile agresive ale Rusiei în Ucraina, însă NATO pentru statele din Uniunea Europeană reprezintă soluția de bază, iar Uniunea Europeană n-ar trebui să constituie o organizație rivală NATO, ci uh, să se asigure doar că statele din Uniunea Europeană au o cooperare mai strânsă în cadrul uh, NATO. Uniunea trebuie și ea însă să aibă uh, o mai mare răspundere politică și militară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Mogherini, <clears throat> principiul fundamental a politicii comune o reprezintă solidaritatea Uniunii față de statele membre, dar n-am văzut deloc solidaritatea Uniunii Europene față de Grecia în cursul acțiunilor legale ale Republicii de la Scopie. V-am mai scris în luna martie, pe 19, o scrisoare prioritară pentru a de prinde măsuri împotriva regimului de la Scopie, pentru că la jumătatea lui martie aceste întreprinderi s-au uh, uh, îndreptat cu gaze lacrimogene împotriva refugiaților care veneau din Grecia. Duminica trecută au început din nou să atace pe refugiați. Cu mult mai mulți răniți s-au tras glonțe de cauciuc, sunt mulți răniți. Din ce motiv se întâmplă toate lucrurile acestea? Dacă ați fi răspuns la timp la întrebarea pe care v-am trimis-o, pe, în termen de 10 zile, poate pe 8 uh, aprilie, ați fi anticipat aceste acțiuni. Ar fi fost timp. Mulțumim, domnul Trencovici, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă înalt reprezentant Mogherini, vă mulțumesc pentru această ocazie de a reîncepe un dialog intens cu Parlamentul European în cadrul activităților dumneavoastră. Vreau să vă rog să mă credeți că toți deputații vă sunt recunoscători pentru acest dialog. În uh, luarea de poziție pe care trebuie să o evidențiem noi uh, pe scena internațională, vreau să subliniez trei chestiuni de actualitate. În primul rând, legătura din ce în ce uh, Uh, mai strânsă între securitatea externă și securitatea internă și necesitatea de a controla fluxurile migratorii. În al doilea rând, uh, relația noastră specială cu Turcia, uh, stabilitatea regională, extinderea, protecția frontierelor externe și, în al treilea rând, Ucraina. Am văzut cum un referendum organizat în țările de jos pe un subiect uh, european, deși este organizat la nivel național, are consecințe pe scena internațională. Deci vreau să vedem din nou cât de importantă este opinia publică națională pentru faza internațională. Acum, doamnă Federica Mogherini, aveți cuvântul pentru ca să răspundeți. Vă rog. Thank you very much. First of all... Mulțumesc. Mai întâi dați voie să spun ceva, pentru că am verificat cu serviciile mele. Uh, V-am răspuns, de fapt, la scrisoare astăzi, o veți primi uh, mâine sau poi mâine. Aș dori să subliniez uh, ceea ce ați menționat mulți dintre dumneavoastră în această dezbatere, în această seară, în legătură cu legăturile dintre securitatea internă și cea externă. Într-adevăr, astăzi uh, ați discutat două aspecte care țin de politica noastră internă și o chestiune care ține de abordarea externă. Vorbim despre răspunsul la migrație și criza refugiaților, precum și măsurile pentru contraterorism după atacurile de la Bruxelles. Acestea sunt două aspecte ale politicilor noastre care au o dimensiune atât internă cât și externă. De asemenea, în ultimele luni am uh, gândit o abordare, mai ales la Comisie, dar și în Consiliu, uh, pentru a integra din ce în ce mai mult răspunsurile noastre interne și externe. Toate acestea mă aștept să apară în dezbaterea noastră uh, peste câteva ore în legătură cu strategia globală pe care o pregătim. Scopul acestei strategii este exact acesta de a fuziona diversele tendințe politice pe care le avem în instituții europene pentru a depăși uh, lipsurile uh, pe care le avem uh, în ceea ce privește folosirea instrumentelor noastre de securitate internă și externă. Pot să spun că dezbatele din această sală au demonstrat că și la nivel parlamentar trebuie să găsim noi moduri de a gândi lucrurile pentru că avem chestiuni care țin de um, uh, dimensiunea internă, de exemplu terorismul, și cele care și sunt aspecte care țin de dimensiunea externă, însă sunt uh, uh discutate în dezbateri uh, separate. Prin urmare, poate ar trebui să găsim uh, căi inovatoare de a aborda aceeași chestiune din unghiuri diferite, pentru că aceasta este valoarea adăugată a Uniunii Europene. Avem așa de multe instrumente diverse, interne și externe, soft și hard. Avem această abordare cuprinzătoare, însă Uh, câteodată noi suntem primii în cadrul instituțiilor uh, care să nu avem această abordare cuprinzătoare. Multe dintre subiectele aduse în discuție în această seară, de fapt, uh, se potrivesc și în alte dezbateri pe care le purtăm în această seară. Acest lucru este valabil și pentru definiția rolului nostru în lume, pe care Malbrock l-a definit ca multipolar. Poate nu acesta este cuvântul, ci cred că ne lipsesc, de fapt, polii Uh, trăim într-o lume în perpetuă schimbare, însă oricum aceasta este o dezbatere strategică pe care o vom purta curând. Uh, domnul Danja a ridicat în discuție un aspect și anume uh, modul în care putem implementa strategiile pe care le avem. Și aici aș dori să revin la acest subiect în dezbaterea noastră cu privire la strategia globală, pentru că implementarea este un element cheie a strategiei noastre nu este o consecință, ci este parte integrală a strategiei noastre. Un alt subiect adus în discuție a fost acela că există multe alte politici și multe alte priorități, domenii cheie. Uh, asupra cărora nu m-am axat în această seară, dar asta nu înseamnă că nu reprezintă priorități pentru noi. Am numit trei între ele, securitatea energetică, care tocmai a fost uh, amintită, apoi relația noastră cu ASEAN, un subiect amintit uh, într-o intervenție anterioară, și pot să spun că tocmai uh, mă întorc după ce am fost în Japonia pentru G7, m-am întors din Jakarta, unde am avut uh, o discuție foarte bună cu statele membre și cu secretarul general al ASEAN pentru a vedea cum ne putem consolida relațiile și, de asemenea, uh, Trebuie să nu pierdem din vedere uh, Sahelul, care este un element cheie pentru securitatea noastră și pentru gestionarea fluxurilor de uh, migranți și refugiați și este, refugiați și este un element cheie pentru uh, chestiunile globale ca atare. Din nou aș dori să mă axez uh, pe prioritățile în curs, uh, pentru că așa ar trebui să procedăm în cazul acestei dezbateri, dacă bine am înțeles. Acum, uh, un ultim aspect legat de multe dintre comentariile dumneavoastră și anume valoarea adăugată sau lipsa ei în ceea ce privește Uniunea Europeană. Și asta, bineînțeles, cu privire la politica externă și de securitate comună. Eu uh, văd că există o mai mare sensibilizare a cetățenilor noștri uh, europeni uh, și o sensibilizare a problemelor în statele membre și oamenii încep să înțeleagă că nici măcar marile state europene nu mai sunt puteri mondiale. Avem state mici Uh, în Europa și state mari care n-au realizat de fapt că sunt mici. Aceasta este uh, realitatea, asta se întâmplă cu PESC și PSAC. Uh, niciunul dintre statele noastre membre nu poate să se descurce mai bine singur decât ar face-o la oaltă cu celelalte. Prin urmare, eu cred că mergem în direcția cea bună acum. Uh, am uh, auzit multe uh, despre această idee a rolului Regatului Unit în Uniunea Europeană în ceea ce privește politica externă și de securitate comună. Dați-mi voie să vă menționez un exemplu la care s-a referit domnul Richard Howard. Ne-am întâlnit acum două luni la Londra pentru conferința de la Londra cu privire la Siria, unde Uniunea Europeană ca atare, împreună cu statele sale membre, au oferit două treimi din fonduri, astfel încât uh, conferința a devenit un succes. Însă exemplu merge dincolo de asta. Regatul Unit cu acea ocazie a înaintat o idee de uh, pact economic pentru Liban și Iordania, cu idei creative în ceea ce privește uh, asigurarea durabilității pe termen mediu. Câte vreme Iordania și Libanul au găzduit foarte mulți refugiați în tabere de refugiați sau în comunitățile lor. Acum, pentru că Uniunea Europeană pune la dispoziție acestei idei instrumentele necesare, mai ales prin intermediul comerțului, am reușit să creăm acest pact care uh, se leagă de uh, capacitatea Uniunii Europene de a acționa, nu capacitatea unui singur stat uh, membru. Da, a fost o idee genială a Marii Britanii care ajută uh, mult Uniunea Europeană și vecinii săi, uh, o idee care a devenit posibilă pentru că Uniunea Europeană s-a hotărât să pună în aplicare această idee. Deci e o situație din care are toată lumea de câștigat. Este un win-win-win pentru Marea Britanie, pentru Uniunea Europeană și pentru comunitatea din jur. Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar avea de uh, pierdut? Sigur, vom mai avea dificultăți și probleme și limite, chestiuni care nu vor funcționa, însă până la urmă rolul nostru nu este acela de a spune că lucrurile nu funcționează, ci rolul nostru de uh, legiuitor este să încercăm să facem lucrurile să funcționeze și eu cred că asta încercăm să facem. Mulțumim, uh, doamnă.